doamnă comisar Gheorgheva. Se încheie aici discuția pe marginea acestui punct. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct. Raportul Regner privind, transportul, privind transferul transfrontalier al sediului social. Dankeschön, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar Uh, mă scuzați, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc doamnă comisar, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că am cooperat foarte bine pe subiectul acesta. Uh, doamna Tain, domnul Boulon, care sunt uh, autorii opiniei din Comisia pentru Ocupare. Ei au avut idei foarte bune în legătură cu păstrarea locurilor de muncă. Raportul, proiectul de raport a fost adoptat în unanimitate în Comisia de Raport uh, și cu o mare majoritate în Comisia EMPL. Asta înseamnă că este un apel la adresa Comisiei de a acționa uh, problema fiind importantă și anume problema lucră- participării lucrătorilor. O companie care își mută sediul într-un alt stat membru se confruntă cu multe provocări. În primul rând, ei trebuie practic să-și uh, desfințeze întreaga structură dintr-o țară și să se mute în altă țară. Trebuie să-și abandoneze inclusiv personalitatea juridică pentru a face acest lucru și asta în anul 2012 uh, într-o piață unică. E vorba de cheltuieli de, uh, de bani, e vorba de timp pierdut, e vorba de multe eforturi nenecesare. E practic o lacună a legislației noastre. Parlamentul European e conștient de această problemă și noi am solicitat deja Comisiei să fie activă și să uh, adopte o lege în acest sens. Uh, acum, în ce privește companiile, practic, uh, legislația națională, dreptul societăților comerciale uh, dintr-un stat, uh, în situația actuală, intră în competiție cu cel al altui, al, al altui stat. Este o competiție pentru a afla uh, jurisdicția cea mai uh, puțin constrângătoare. Uh, nu ar trebui să avem acest lucru, ar trebui să avem o directivă a dreptului societăților care să se aplice și, trans- și în problema aceasta a transferului sediului societății. Și transferul nu trebuie să reprezintă o evadare, trebuie să, se, să aibă loc într-un mod organizat uh, companiile nu uh, trebuie să fie forțate, practic, să șteargă urmele Eh, pe care le lasă atunci când își eh, schimbă sediul. Eh, aș dori să mă concentrez acum asupra problemei participării lucrătorilor care contribuie la un succes durabil al companiilor. Drepturile lucrătorilor trebuie să fie aliniate Uh, și să fie uh, reglementat așa cum se cuvine, cu consultare și prin codecizie cu lucrătorii și reprezentanții acestora. Și consider că trebuie să găsim o soluție care să protejeze uh, dreptul lucrătorilor de a participa. Avem și exemple, avem exemple de cele mai bune practici în Europa pentru companii, din companiile europene Eh, există companii care fac eh, o diferență între eh, sediul, locul de înregistrare și locul sediului. Anumite companii însă nu fac acest lucru trebuie ca sediul principal să fie acolo unde este și activitatea principală a companiei. Noi nu vrem să încurajăm evaziunea fiscală, noi dorim o soluție uh, practică și prin raport cred că se găsește această soluție. Uh, doamnă comisar, aș, v-aș ruga să îl uh, încurajați și pe colegul dumneavoastră, domnul Barnier, care are competența aici, să fie activ în acest dosar să facă așa încât toate statele membre să ajungă la un acord și astfel piața unică să își poată aduce contribuția la creșterea economică de care avem nevoie acum mai mult decât oricând. Vă rog, doamnă comisar, să faceți o propunere și să nu repetați aceleași greșeli pe care le-am făcut și în trecut cu proiectul de societăți private. Mulțumesc și acum, doamna Țicău are cuvântul la intervențiile spontane.

Mulțumesc, doamnă Țicău. Doamna Hleșicova Benova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez foarte mult uh, eforturile făcute de doamna Rigner. Transferul uh, sediului uh, companiilor necesită legislație, bineînțeles. Trebuie să avem nevoie de libertatea spiritului uh, întreprinzător, dar dacă libertatea dar dacă sediul companiei este parțial, atunci se poate da naștere fraudei fiscale. Avem și în Uniunea Europeană societăți tip cutie poștală. Trebuie soluționate și aceste probleme. Legislația ar trebui să apere companiile cinstite care au uh, motive uh, uh, corecte de transferare a sediului companiei. Trebuie să ținem cont uh, și de participarea angajaților uh, în consiliile de conducere. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul uh, doamnei comisar Georgieva. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, aș vrea să o felicit pe doamna Regner și să felicit și Comisia pentru Afaceri Juridice pentru acest raport privind transferul transfrontalieră al sediului companiilor. Acest uh, raport uh, vine pică la țang, deoarece în februarie Comisia lansează consultări publice privind uh, dreptul companiilor. experți uh, din diferite domenii vor interveni pentru a discuta despre chestiuni esențiale legate de dreptul companiilor. Hotărâm să, am hotărât să lansăm aceste consultări publice pentru a implica cât mai mulți cetățeni Discutăm despre mobilitate, despre transferul sediilor înregistrate ale companiilor. Deci asta e o parte importantă. Consultările vor, se vor referi și la posibilitatea de a avea o directivă și la efectele eventuale ale acestea. Iar acest raport reprezintă o contribuție utilă la acest proces care va fi lansat, deci încă o dată mulțumiri doamnei raportor. Nu e prima dată când Parlamentul îi cere Comisiei să vină cu o propunere privind transferul transfrontalier al sediului întreprinderilor. Deja am lansat dialogul pe această temă. Dacă vom avea o, le- o lege, aceasta trebuie să fie în slujba întreprinderilor respective, să fie o plus valoare. Există două chestiuni mai specifice care trebuie analizate cu atenție. Mă refer aici la separarea între sediul înregistrat administrativ și participarea angajaților, pe de altă parte. Negocierile privind uh, statutul companiilor private europene ne-a arătat cât de greu e să ajungem la un compromis între statele membre pe această temă. Comisia consideră, prin urmare, că raportul este bine echilibrat și vă suntem recunoscători. Doamnelor și domnilor, Comisia așteaptă cu nerăbdare continuarea dialogului constructiv cu Parlamentul privind mobilitatea corporativă în general și uh, în ceea ce privește transferul transfrontalier al uh, sediului companiilor. Deci discuțiile de astăzi sunt foarte importante. Comisia își va încheia eforturile de reflexie anul acesta, în 2012. Vă mulțumesc, doamnă comisar Georgeva. Votul va avea loc astăzi la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Noezer privind cooperarea pentru dezvoltare.